Vă spun bun venit și din partea colegului meu, Jean Artui. Vreau să spun bun venit și candidaților la postul de uh, director executiv și director executiv adjunct pentru EFC, uh, doamna Iliana Țanova și uh, domnul Wilhelm Molterer. După cum știți, uh, în regulamentul EFC se arată care sunt procedurile pentru procedura transparentă de alegere a, a comitetului director. Se alege un candidat pentru fiecare post de a, director executiv și director adjunct executiv, iar Parlamentul European trebuie să fie informat de întreaga procedură de selecție în conformitate cu cerințele de confidențialitate. Aceasta se aplică, bineînțeles, și acordului dintre Parlamentul European și uh, BEI. Cele, uh, cei doi candidați sunt Iliana Țanova și Wilhelm Molterer și acum vom avea această ședință comună între cele două comisii pentru audierea candidaților, după care vom trece la votul pentru numirea acestora. După cum știți, procedura este următoarea. Începem cu un cuvânt introductiv. Ne aflăm deja la audierea domnului Molterer, care va face acest discurs introductiv timp de 5 minute, după care vom avea posibilitatea din partea raportorilor și a raportorilor din umbră să ascultăm întrebările lor. Bineînțeles, este o etapă importantă aceasta, pentru că Parlamentul își aduce contribuția și a fost uh, pe deplin angajat în ceea ce privește implementarea pe deplină a regulamentului EFSI. Parlamentul a contribuit și la îmbunătățirea calității acestui regulament și în a face ca acest instrument să ofere și să mobilizeze investițiile necesare suplimentare în Europa. Ne aflăm acum în etapa de implementare și, bineînțeles, e nevoie de o echipă puternică, acest element fiind esențial pentru o capacitate maximă pentru acest instrument, în conformitate cu ambițiile regulamentului, așa cum le-am prevăzut noi în calitate de colegiuitor. Cred că putem începe. Văd că și colegii uh, se așează încet, încet uh, la locurile lor. Uh, vă ofer câteva clipe ca să aveți timp să luați loc, dar vom începe și, domnule Molterer, bun venit încă o dată aici la Parlamentul European, vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. În primul rând, bună seara tuturor. Este o adevărată onoare pentru mine să fiu aici din nou și să fiu numit în calitate de director executiv pentru FC. Câteva cuvinte de prezentare. Eu am uh, lucrat în uh, politică în calitate de ministru de mediu, agricultură, protecția apelor și în calitate de vicecancelar în Austria. În perioada crizei financiară, uh, în 2007-2008 și din 2011 până recent am fost unul dintre vicepreședinții Băncii Europene de Investiții, bineînțeles făcând față și aici provocărilor aduse de criza economică. Provocările sunt enorme. În primul rând, trebuia să îi angajăm mai mult pe cetățeni, în special pe cei tineri care au fost uh, afectați puternic de criză. În al doilea rând, trebuia să uh, avem uh, un potențial de creștere economică mai mare. În al treilea rând, să creștem competitivitatea economiei europene și, în al patrulea rând, să eliminăm decalajele de investiții în Europa, care sunt în continuare foarte mari față de anul 2007. Este o criză sistemică și avem nevoie de un răspuns global pentru ea. Planul de investiții european este un astfel de răspuns pentru o criză sistemică. Să nu uităm, domnilor și domnilor, că este un plan de investiții pentru Europa care este alcătuit din trei piloni și toți trei sunt interdependenți și la fel de importanți. În primul rând, stabilirea unui mediu de investiții uh, bun, și un nivel european pentru a ne apropia de piețele unice, cum ar fi, de exemplu, cea pentru IT, pentru energie și așa mai departe, și să eliminăm obstacolele din calea investițiilor. În al doilea rând, să susținem investițiile în economia reală. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că avem nevoie de o susținere mai puternică avem și Platforma Europeană pentru Investiții, dar și alte proiecte la nivelul Comisiei. În al treilea rând, mobilizarea finanțelor pentru a face investiții uh, prin BEI, investiții strategice care să fie realizate prin uh, Fondul European de Investiții și prin BEI. EFSI este crucial în momentul actual. Am să vă spun și de ce. Nu avem uh, o problemă a lichidităților la ora actuală pe piață. Pe piață există lichidități, însă problema este pe de o parte că uh, capacitatea de cheltuiel a băncilor comerciale este limitată, cea a publicului de asemenea și piața capitalului este subdezvoltată. Iată de ce acest regulament oferă cele 21 de miliarde de garanție care vor permite uh, EIFE și BEI să crească această capacitate de asumare a riscului și să ofere finanțare suplimentară pentru economia reală pentru investițiile necesare. Dumneavoastră, în calitate de europarlamentar, ați uh, reușit să obțineți elemente importante în acest regulament. În primul rând, este clar că acești bani sunt alocați uh, pentru doi piloni. În primul rând, susținerea IMM-urilor cu această garanție de 5 miliarde pentru că IMM-urile sunt în continuare măduva spinării pentru economia europeană și, în al doilea rând, să avem pilonul infrastructurii și al inovării, care este susținut cu 16 miliarde și care va fi implementat prin BEI. Aceasta ne va permite, așa cum spunea și domnul uh, președinte, să oferim uh, stimulente pentru încă 370 de milioane în următorii 5 ani. În al doilea rând, acest regulament ne oferă un ghid foarte clar și aceasta este o adevărată reușită pentru noi toți. Am să subliniez importanța articolului 5, care arată în mod clar Uh, cât de importantă este această adiționalitate, care sunt criteriile de eligibilitate uh, pe lângă primele menționate, articolul 9 care definește obiectivele generale ale activității EFSI, obiectivele sectoriale, articolul 10 care oferă o imagine clară asupra instrumentelor eligibile pentru ca uh, el să funcționeze în practică. Acest regulament oferă noi oportunități prin cooperarea cu băncile naționale prin institutele de promovare națională și platformele de investiții, oferind în același timp și susținere pentru proiectele transfrontaliere, care sunt cele mai importante atunci când e vorba de dezvoltarea infrastructurii ne oferă îndrumare în ceea ce privește investițiile necesare, acesta fiind comitetul uh, esențial pentru garantarea proiectelor importante. Această îndrumare este oferită prin ghidul de politici, de exemplu, și prin alte instrumente. Se stabilește, de asemenea, și un sistem de raportare foarte eficient, atât către Parlament cât și către Comisie, și înființează această platformă europeană pe care am menționat-o la început pentru investiții. Regulamentul EFSI este, prin urmare, un îndrumar foarte clar pentru directorul executiv. Acesta este, bineînțeles, responsabil pentru activitatea de zi cu zi a EFSI, este de asemenea responsabil pentru activitatea de management și pregătirea și luarea de decizii în Comitetul de Investiții, responsabil, bineînțeles, și pentru pregătirea cât mai bună a raportării absolut necesare și responsabil pentru relația pe care o avem cu uh, Fondul European de Investiții, cu BEI și cu instituțiile naționale de investiții. Iată de ce toate aceste priorități uh, sunt esențiale din punctul meu de vedere. Este esențială, bineînțeles, uh, coordonarea cu platforma europeană de investiții, cu Banca Europeană de Investiții și așa mai departe. În al doilea rând, împreună cu BEI, trebuie să identificăm modalități eficiente de cooperare cu instituțiile naționale pentru proiectele transfrontaliere. În al treilea rând, trebuie să susținem dezvoltarea de noi produse, dincolo de produsele existente deja în cadrul BEI, dincolo de produsele de risc, de microfinanțare și așa mai departe. De asemenea, să avem o activitate de promovare alături de BEI și de Comisie pentru ca EFSI să fie cunoscut pe piețe, nu doar pentru investitorii publici, ci și pentru cei privați, pentru că ei sunt la fel de importanți ca și investitorii publici. De aceea este esențial să avem linii de raportare cât mai eficiente încă de la început și să avem o coordonare și o cooperare foarte bună cu principalii actori implicați, bineînțeles un actor esențial fiind Parlamentul European. Am să închei acest discurs introductiv um, spunându-vă că uh, situația economică actuală în Europa are nevoie de o îmbunătățire urgentă și în interesul cetățenilor trebuie să o facem cât mai bine și cât mai repede cu putință. Bineînțeles, EFSI nu este o soluție miraculoasă, dar este un instrument esențial pentru ca acest lucru să se întâmple, bazându-se pe cei trei piloni pe care i-am menționat. O să fie sarcina și obligația mea de a transforma acest proiect într-un succes și el reprezintă un element cheie pentru a întări mentalitatea europeană. În al patrulea rând, aș vrea să vă cer, dumneavoastră, Parlamentul European, să continuați în această dezbatere pentru ca EFSI să funcționeze cu adevărat, pentru că este de datoria noastră ca proiectul acesta să fie unul de succes. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnul José Manuel Fernández Pentru prima întrebare, vă rog două minute. Prezident, queria complimental, complimentar cumprimentar da Comisiei. Zorsa. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să uh, îi felicit pe cei doi președinți și pe candidați pentru faptul că a fost uh, nominalizat candidat pentru funcția de director executiv. Domnul Molterer a fost membru al uh, BI, are experiență solidă pe care o poate folosi în cadrul EFSI. De asemenea, această relație cu BI ar putea fi considerată uh, una nepotrivită. Parlamentul nu dorește uh, să o luăm pe aceleași căi ca și până acum. Deci doresc să vă întreb cum intenționați să vă desfășurați funcția în acest cadru, astfel încât să aveți o independență operațională. First of all, the regulation is crystal clear, Domnul Molterer, regulamentul este foarte clar. Singura datorie a directorului executiv este să facă astfel încât EFSI să fie operațional, funcțional și să fie dedicat acestui fond. Apoi, Comitetul de Investiții este compus din membrii independenți și acesta este singurul organism care decide validarea garanțiilor. Apoi, implicarea în măsura în care se poate, a băncilor naționale și a capitalului privat, aduce un imbold foarte necesar pe lângă ceea ce există deja. Deci nu, nu o vom lua pe aceleași căi ca și până acum. Adiționalitatea este un concept care este orientat spre un profil de un risc, spre un risc mai mare, spre un profil de risc mai mare, apoi se dorește o implicare a capitalului privat și apoi este nevoie și de această componentă de consiliere și o a patra componentă este dezvoltarea unor noi produse, precum uh, acțiunile. Dar eu sunt, uh, mă voi plia pe regulament, punct. Președintele, mulțumesc. Mulțumesc, domnul Bulman. Mr. Molterer, uh, this morning I met... Domnule Molterer, în dimineața aceasta m-am întâlnit cu fostul președinte al BEI pentru a discuta realizările regulamentului EFSI. Și a spus că după ce a văzut ce s-a întâmplat și după ce a văzut ce a făcut Parlamentul cu propunerea Comisiei, are mult mai multă încredere decât înainte. cu a, într-adevăr am adus foarte multe schimbări propunerii originale a Comisiei, uh, tabela aceea de marcaj, orientările pentru investiții. Multe dintre acestea au fost obținute în ciuda rezervelor chiar opoziției din partea BI și din partea Comisiei. Nu, era tot timpul, nu erau tot timpul aceleași rezerve din ambele părți, dar oricum a trebuit să ne luptăm. Reprezentanții oficiali BI uneori au tendința de a vedea în EFSI altceva față de un nou instrument, un fel de cont în curent în cadrul BI. Cum puteți dumneavoastră acum, cu tot respectul față de realizările dumneavoastră la BI, cum puteți să fiți un reprezentat al sistemului vechi și să ne convingeți că apărați uh, noul suflu pe care l-am adus noi în, în, în această structură. Răspuns. Domnule Bulman și dumneavoastră aveți experiență ca parlamentar. Bineînțeles că trebuie să treceți peste obstacole în procesul de negociere. Și pot să vă confirm, într-adevăr, ați reușit foarte mult în această instituție. Dacă stați să comparați propunerea originală a, de regulament cu rezultatul final, chiar ați obținut foarte multe. Ați vorbit despre tabela de marcaj, despre orientările politice de investiții, uh, de pildă și ce ați uh, introdus în materie de raportare este foarte important. Dar asta face parte din transparență, face parte din rolul Parlamentului European ca instituție democratică. Eu nu eram funcționar la BEI, eu am fost numit patru ani în uh, comitetul director al băncii și, ca atare, mi-am făcut o impresie foarte puternică cu privire la ce trebuie schimbat. Cred că FC este un instrument care, pe lângă uh, produsele clasice BI, care rămân importante, oferă răspunsul la noi provocări și parametrul va fi unul dintre câinii de pază pentru ca spiritul regulamentului să se transforme în realitate. După cum am spus, regulamentul spune că uh, directorul executiv este răspunzător cu EFSI. Punct. Și EFSI, uh, experții, uh, trebuie să vadă tocmai că acest regulament este respectat. Uh, președintele, trebuie să facem o... să adreseze și raportorii din umbră întrebări. Domnul Caras. Äh, domnule președinte, domnule Molterer, întotdeauna întrebările se învârt în, jura, în jurul acelui, aceluiași lucru. Nu vrem uh, ca EFSI să fie un bancomat al BEI. Deci, independența este o chestiune importantă și, pe de altă parte, adiționalitatea garantată. Acestea două sunt foarte importante pentru noi. Vă întreb încă o dată, în calitate de director executiv, ce măsuri veți lua pentru a garanta independența și adiționalitatea și pentru a împiedica uh, ca lucrurile să meargă mai departe ca și până acum. În al doilea rând, uh, provocările economice, financiare și de reglementare pe care le veți avea de confruntat în următorii ani. Um, ce fel de strategii doriți să aplicați pentru acestea? Și, în al treilea rând, proiectele ar trebui să vină în mare parte din uh, sfera privată, unde dumneavoastră cum, cum vă înțelegeți dumneavoastră rolul pentru a vă asigura că proiectele sunt distribuite corect în toate statele membre și nu vă concentrați doar asupra câtorva membre și uh, că banii privați vor fi bine investiți? Mulțumesc. La prima întrebare, președintele, îmi cer scuze, e vina mea. Uh, o să adunăm câte două întrebări și dăm uh, cuvântul apoi domnului Molterer să răspundă. Deci, din partea grupurilor politice, domnul Molețu. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnul Molterer, cum puteți dumneavoastră să preveniți o distribuție inegală din punct de vedere geografic a proiectelor, având în vedere că marea majoritate a proiectelor eligibile vor veni din prea puține state membre, din într-o anumită parte a Europei? Și aici trebuie să ținem cont și, și de țările care au piețe financiare mai puțin dezvoltare, care au mai puțină experiență în uh, gestionarea acestor produse. Apoi, în ceea ce privește platforma, cum vedeți dumneavoastră cooperarea cu autoritățile naționale și mai ales regionale pentru a asigura un acces mai larg uh, potențialilor beneficiari la această platformă? O altă întrebare legată de rolul dumneavoastră ca uh, director executiv. Considerați că veți fi un facilitator sau doriți să vă implicați în mod activ, având în vedere că uh, acest comitet își ia deciziile prin majoritate simplă? Thank you. Please. Mulțumesc. Răspuns. Domnule Caras. Cel mai important la EPSI pentru mine este să ofere această adiționalitate așa cum este descrisă în regulament, în combinație cu eligibilitatea. La fel descrisă în regulament. Adică să uh, rezolve problemele de eșec ale pieței, în al doilea rând să uh, facă ca aceste investiții să fie posibile și nu se poate fără EFSI, investiții care nu se pot face fără EFSI, uh, să aibă un profil de risc mai ridicat față de profilul actual, să mobilizeze capitaluri private și să uh, există proiecte, să aleagă proiecte viabile din punct de vedere economic și tehnic. Aceasta este baza uh, pe care tocmai dumneavoastră ați negociat-o și uh, de aici vor pleca, vor pleca acțiunile comitetului. Și pentru a ajunge și la efectul multiplicator, este foarte important ca aceste criterii să fie puse în practică. Este în interesul nostru comun să atingem aceste obiective. În al doilea rând, este esențial pentru primele două trimestre să avem dezvoltare a, dezvoltarea proiectelor. Pentru că în momentul de față, în prima jumătate a perioadei FC, uh, ce nu se întâmplă în această perioadă nu uh, se va întâmpla nici în următoarea perioadă. De aceea este important să avem uh, această dezvoltare a proiectelor. Apoi, cred că orientările dau uh, niște um, linii foarte clare. Trebuie să evităm concentrarea regională și sectorială. EFSI, după cum am spus, nu este un panaceu universal. Trebuie să fim flexibili. Să vă dau un exemplu. Aveți avem patru țări cu bănci promoționale naționale. Avem mai multe țări cu institute promoționale. Avem uh, țări care sunt interesate de pregătirea unor platforme și avem și relații transfrontaliere. Deci de aceea este nevoie tocmai de flexibilitate pentru a ne ajusta la uh, nevoile de piață, care sunt diferite de la țară la țară. Este important ca investițiile să fie susținute prin platforma de investiții. Această platformă este pregătită să semneze un memorandum de înțelegere cu uh, omologii din statele membre și să înlesnească investițiile. Eu nu sunt doar un facilitator. Cu siguranță voi avea un rol foarte activ și mă voi asigura că misiunea este dusă la îndeplinire. Mulțumesc. Doresc să vă rog să vă încadrați într-un minut și jumătate pentru întrebare și două minute și jumătate pentru răspuns, pentru că altfel nu avem timp. Doamna uh, Muchas gracias, presidente. Gardia Zaval, mulțumesc, domnule președinte. Eh, muy concretas, usted en su intervención. Aș avea două întrebări concrete. Dumneavoastră ați vorbit despre independența acestui comitet de investiții față de deciziile care trebuie luate. Aș vrea să vă întreb însă, care credeți dumneavoastră că ar trebui să fie relația dintre dumneavoastră și acel comitet de investiții pentru a vă asigura că nu există nicio dublare a sarcinilor și nici lacune în ceea ce privește acoperirea lor. O a doua întrebare. Adevăratul dumneavoastră obiectiv este acela de funcționare a EFSI și trebuie să atingem deci acest obiectiv. Însă principala problemă cu care se confruntă multe companii care vor să participe este că nu știu cum să participe, cum să fie eligibile, ce să facă și cum credeți dumneavoastră sau munca dumneavoastră, cum puteți facilita această activitate de cunoaștere pentru ca companiile să poată participa cu adevărat în acest fond. Mulțumesc. Doamna Ferreira, vă rog. Thank you for being with us. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră aici. Ați spus că Parlamentul European va fi unul dintre câinii de bază, dar până acum nu am reușit să avem un acord interinstituțional cu BEI. Și asta cere următoarea întrebare. Cum vedeți dumneavoastră încheierea acestui acord, așa cum avem cu BCE, sau cu mecanismul pentru um, rezoluție. Apoi, până acum nu am avut posibilitatea de a fi un câine de pază. În absența acestui acord interinstituțional, la punctul 6 din text stă scris că Parlamentul și Consiliul vor fi informate în mod oportun de toate stagiile de selecție pentru postul pe care îl doriți pentru care candidați dumneavoastră acum. Noi am fost nu inform, noi nu am fost informați până acum. Îmi cer scuze că sunt așa de directă. Doresc să vă întreb dacă nu cumva ne confruntăm cu o situație în care există un conflict de uh, interese. Un conflict de competențe, îmi cer scuze. Aș dori să întreb. În statutul BI există protocolul 28 cu privire la coeziune socială și teritorială. Mă îndoiesc de faptul că BI a respectat acest mandat. Care ar fi diferența acum dacă um, este vorba despre mandatul pe care l-ați primit dumneavoastră pentru acest post? Președintele, domnul Molterer. În primul rând, regulamentul spune clar că directorul executiv prezidează Comitetul pentru Investiții și în regulament se spune că are, el are un vot în Comitetul pentru Investiții, împreună cu directorul executiv pregătește activitățile Comitetului pentru Investiții, ordinea de zi a reuniunilor uh, acestora și trebuie să se asigure că nu se tergiversează procesul decizional, ci se adaugă validarea garanției, uh, dacă ea este oferită, procesului decizional. Apoi, cum poate fi abordat uh, FC? El poate fi abordat prin BEI sau prin, pe calea uh, instituțiilor sau a băncilor naționale de promovare. Și e interesant, unul dintre punctele și BEI, sigur, este unul dintre punctele de contact. În orice caz, exercițiul de promovare trebuie să îl facem împreună uh, cu BEI pentru a uh, disemina informațiile. Și acum, în ceea ce privește acordul, știu că se poartă negocieri, sunt în curs pe, asupra acordului de confidențialitate. Negocierile sunt în curs. Eu nu sunt parte la acestea, dar știu că ele încă sunt în desfășurare. Vreau să clarific. Eu am făcut parte din managementul băncii până la sfârșitul lui august. Atunci când postul a fost publicat, imediat am adresat întrebarea comitetului nostru pentru etică și conformitate și am întrebat ce trebuie să fac atunci când uh, uh, candidez pentru acest post. Și am uh, îndeplinit toate cerințele Comitetului de Etică al BEI. Uh, deci de la candidatura mea nu am luat parte la nici o decizie, am rămas la distanță de toate deciziile BEI. Vreau să, ca acest lucru să fie absolut clar. În al treilea rând, BEI are foarte multe mandate, de exemplu, mandatul pentru împrumuturi externe uh, în afara Uniunii Europene, uh, diverse mandate administrarea mandatelor este o chestiune de muncă zilnică pentru BEI și aceast, acest mandat este unul adițional, suplimentar și nu este împotriva coeziunii. Eu cred că FC tocmai este complementar politicii de coeziune. Mulțumesc. Trecem acum la grupul ECR. Domnul Ashcroft. Văd că nu e aici. Are ECR-ul alți vorbitori în sală care doresc să ia cuvântul? Sigur că nu e obligatoriu. Ok, so we go to the ALDE. Nu, atunci trecem la grupul ALDE. Și are cuvântul Nils Torvalds. Nu? Nu. Domnul Tremosa. Mersi beaucoup. Grazie, Presidente. Um, just two questions in one minute. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Două întrebări. Am avut două priorități în discutarea EFSI. În cele din urmă am reușit să obținem o analiză costuri-beneficii europene pentru a defini procesul de selecție. Au fost state membre care ar fi dorit ca lucrurile să meargă ca și până acum și care au apărat uh, pozițiile naționale, și mă întreb dacă nu cumva vor exista presiuni pentru a continua investițiile în modul în care s-au făcut până acum, ne uh, acordând atenție uh, valorii europene. Cum veți rezista acestor presiuni? Și în al doilea rând, în textul final am reușit să obținem o prioritate pentru rețelele europene, deci proiecte de investiții care vizează energia și transportul, care au fost votate în Parlamentul European în ultimii cinci ani. Uh, sunt câteva state membre care nu se grăbesc prea mult să investească, să cofinanțeze cu Uniunea Europeană aceste proiecte. Cum uh, veți uh, da un impuls decisiv acestui proces? Mulțumesc! Mulțumesc! Înțeles că și domnul Depre dorește să ia cuvântul? Uh, thank you, President. Merci, President. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să adresez o întrebare candidatului. I-am citit CV-ul, cel puțin uh, CV-ul pe care, care ne-a fost trimis nouă și am două observații de făcut. Am văzut că vreme de 35 de ani, 35 de ani v-ați ocupat de agricultură, ați uh, avut o singură carieră. Uh, și apoi ați intrat uh, în politică, a fost, ați fost omul unui partid vreme de 10-12 ani. Ce poate să îmi, ce garanții puteți să-mi dați dumneavoastră uh, că se va face ce este prevăzut în statutul postului dumneavoastră, în calitate de om de carieră și apoi politician? La articolul 7, alineatul 9, stă scris că președintele trebuie să vegheze la deciziile care sunt luate cu independență și așa mai departe. Apoi, trebuie să fie asigurată independența operațională a Comitetului de Investiții. Cum întrevedeți dumneavoastră organizarea acestei independențe operaționale? Mulțumesc. Vă rog, domnule Molterer. În primul rând, analiza europeană costuri-beneficii e foarte importantă. Acesta, aceasta reprezintă fundamentul pentru tabloul de bord și pentru măsurătorile care se fac. Tabloul de bord este o indicație clară pentru decizia Comitetului de Investiții și uh, Vreau să repet, Comitetul pentru Investiții este compus din opt membri independenți. Nu statele membre îi nominalizează, ci Comitetul Director pe baza mesajului clar din regulament. Și sunt foarte sigur că membrii Comitetului pentru Investiții știu exact uh, Uh, ce e important în cazul proiectelor și, într-adevăr, așa cum ați spus, uh, e vorba de perspectiva europeană. În al doilea rând, rețeaua și infrastructura. Este una dintre chestiunile cheie, esențiale pentru EFSI, pentru că eu văd și aud uh, dinspre piață că este o cerere pentru rețele energetice, de asemenea o cerere în ceea ce privește infrastructura, uh, de bază și nouă infrastructură, cum ar fi inițiative de internet în bandă largă și, de asemenea, este o cerere privind infrastructura uh, transfrontalieră. De exemplu, vicepreședintele Katainen a contactat uh, statele membre exact pe acest subiect. Deci eu văd acest element ca unul dintre sectoarele cheie de activitate economică. Și în al doilea rând, da, într-adevăr, eu uh, m-am format în agricultură și sunt mândru de acest lucru m-am format și am uh, fost ministrul al agriculturii. Dar să fii ministrul al agriculturii nu înseamnă că ești responsabil doar pentru agricultori. Știu uh, că europarlamentarii au această recomandare clară. Ei sunt responsabili de o țară și de cetățenii ei. Agricultura este parte din economie și rămâne o parte a economiei. Uh, și experiența mea din ultimii ani la BEI mi-a arătat că există domenii unde politica e importantă, dar sunt domenii unde politica nu mai contează. Și EFSI este unul dintre aceste domenii. E vorba de substanța care contează, de conținut. Eu nu ascund nimic, dar am un uh, Uh, context, vin dintr-un context politic, dintr-un context de agricultură și da, am fost membru de partid. Bun. Și acum sunt într-o altă etapă a vieții mele cu alte responsabilități. Am încheiat un capitol și am deschis, deschid un capitol nou. Acest lucru trebuie să fie posibil și pentru politicieni. Și a mai fost o întrebare referitoare la BEI, articolul 7. Uh, am cer scuze, o să revin. Sigur, sigur, puteți să faceți acest lucru la observațiile de final. Mulțumesc. Acum în numele grupului GUE, cine este primul vorbitor? Fabio de Masi. Guten Abend, Herr Molterer. Bună seara, domnule Molterer. Ați uh, indicat într-un interviu că mai de mult că vedeți un uh, rol crucial pentru investițiile public-private pentru a finanța anumite investiții. Dată fiind situația uh, sumbră în care se află finanțele publice în, câteva, în anumite state membre, tendința este de a finanța anumite proiecte de investiții prin parteneriate public-privat, dar ă, Curtea Europeană, Curtea Germană de Audit a spus că acest lucru este foarte scump pentru contribuabil, pentru că trebuie să se îndeplinească și niște condiții de ă, profit la investiție. Care este perspectiva dumneavoastră asupra acestui lucru? Și în al doilea rând vreau să vă întreb despre proiectele care au fost uh, lansate deja. Uh, chiar înainte să încheiem uh, trialogul, existau deja niște inițiative și vreau să vă întreb cum vedeți nivelul investițiilor care au fost lansate. Suntem, sunteți în grafic? Și care sunt motivele pentru care poate ați refuzat anumite proiecte? Vedeți o tendință cum că statele membre Uh, tentate să înlocuiască uh, finanțare pentru anumite proiecte cu finanțare venită de la EFSI? Nu văd alți vorbitori din partea GUE, deci puteți să răspundeți. P. It is... În legătură cu cu parteneriatul public-privat. Aceasta ar fi o posibilitate. Însă eu aș evita o dezbatere în alb și negru, pentru că există astfel de parteneriate care funcționează foarte bine și altele care pur și simplu nu sunt funcționale. Aceasta este abordarea mea. Care este soluția cea mai bună? Ea trebuie găsită de fiecare dată. Însă dacă dorim ca într-adevăr EFSI să funcționeze și anume să atragă capitalul privat, atunci trebuie să utilizezi modelul parteneriatului public-privat, pentru că asta este o modalitate de a atrage capital privat în special în Germania, pentru că am fost responsabil înainte pe ce se întâmpla în uh, Germania și există uh, elemente care au consecințe foarte grave asupra acestor parteneriate în Germania. Aceasta este o opțiune, însă până la urmă se pune problema care este cea mai bună opțiune. Dacă parteneriatul public-privat este cel mai bun, atunci foarte bine, dacă nu, să găsim alternative. În ceea ce privește rezerva de proiecte, da, sunt de acord, dar Trebuie să vedem la Comitetul de Investiții ce s-a întâmplat, dacă a funcționat sau nu, cum se realizează validarea garanțiilor și BEI-ul propune astfel de proiecte. Eu am văzut că uh, energia ar fi un astfel de domeniu, eficiența energiei, de asemenea, care reprezintă o bună parte de inovare, casele sociale, care ar putea avea consecințe uh, Uh, de exemplu, pe termen lung pentru a rezolva problema refugiaților. Asta ar fi doar o idee pentru a vedea cum putem folosi astfel de proiecte. Dar, așa cum spuneam și mai devreme domnului Caras, mi se pare esențial să continuăm eforturile făcute pentru pregătirea proiectelor. Pentru că acesta este în continuare un punct care trebuie dezvoltat. Proiectele publice și private. Proiectele care au fost uh, uh, enumerate în 2014 erau doar uh, indicative, dar ne arătau foarte clar ce puncte lipseau, atât din punct de vedere privat cât și public. Mulțumesc. Și acum domnul Maragal din partea verzilor. Nu? Mulțumesc, domnule președinte, domnule doctor Molterer. Am avut deja ocazia în cadrul uh, Comisiei pentru Dezvoltare Regională să vă pun întrebări referitoare la asigurarea investițiilor uh, sociale în cadrul EFSI și, um, de asemenea, legătura cu obiectivele Europa 2020. Atunci uh, ați răspuns mai general, poate că ați putea da un răspuns mai concret, dat fiind candidatura dumneavoastră pentru poziția de director al EFSI. Cum veți asigura cum și respectiv cum veți contribui prin funcția dumneavoastră la garantarea faptului că investițiile planificate nu intră în contradicție cu obiectivele Europa 2020 și uh, asigură um, uh, protecția uh, climei și uh, drepturile sociale. Cum uh, veți uh, contribui în mod activ la uh, garantarea coeziunii teritoriale și la promovarea acesteia prin investiții, dat fiind și studiul Organizației Internaționale a Muncii, care arată foarte clar că FC ar putea să aibă o eficacitate maximă dacă susține investiții mai ales în zonele cu uh, șomaj foarte mare și cu sărăcie și uh, dacă sunt și niște condiții foarte clare în acest sens și cum veți contribui în mod activ pentru ca proiectele alese să fie uh, să aibă beneficii sociale și de mediu. Mulțumesc. Bas Eichhout. Bas Eichhout. Da, mulțumesc, domnule Molterer. Vă mulțumesc pentru discursul introductiv pe care l-ați avut. Pentru Parlament, EFSI este o adevărată prioritate pentru investiții. Pe de altă parte, Parlamentul a fost critic câteodată în ceea ce privește responsabilitatea și transparența de care a dat dovadă BEI. Iată de ce este important ca la ambele elemente, responsabilitate și transparență, EFSI să aibă rezultate mai bune decât BEI. Și am să vă dau două exemple concrete uh, care reflectă cât de critic a fost Parlamentul. E vorba de proiectul Castor și anume um, uh, centralizarea gazelor în uh, Spania și celălalt proiect uh, din Italia și Parlamentul a fost foarte critic față de aceste chestiuni, însă Beiul nu ne-a răspuns niciodată la criticile noastre. Iată de ce vreau să vă întreb, cum se va descurca mai bine EFSI la astfel de chestiuni și cum va răspunde Parlamentului și dacă considerați că astfel de proiecte ar putea fi uh, sponsorizate, de exemplu, de către EFSI în alt fel decât uh, a făcut OBEI. Deci, care ar fi diferențele între cele două instituții? Vă rog, domnule Malterer. Da, mulțumesc. Regulamentul ne oferă răspunsul la întrebarea dumneavoastră în ceea ce privește sectoarele, pentru că e clar că problema infrastructurilor poate fi acoperită de acest regulament. Educația, casele sociale, uh, competențele care pot fi formate și așa mai departe. Deci, uh, uh, infrastructurile vor fi o parte acoperită de EFSI care sunt criteriile utilizate, și aici am să repet ce am spus mai devreme, să vedem ce ați reușit dumneavoastră în ceea ce privește tabela de marcaj la Parlament, pentru că această tabelă de marcaj nu este doar una clasică de viabilitate a proiectului. Aici sunt incluse și obiectivele uh, UE de politici sau impactul din punct de vedere social. Este o tabelă de marcaj cu indicatori foarte clar și un ghid foarte bun pentru investițiile făcute. Se includ aici elemente de natură economică, tehnică, dar și elemente ca cele pe care le-ați menționat dumneavoastră. Mi se pare că este un instrument într-adevăr foarte bun și cu orientare strategică. Aspectul de coeziune l-am menționat deja mai devreme trebuie să susținem proiectele în mod diferit în funcție de regiune sau de țară și să evităm o concentrare pe țări. De altfel, suntem obligați să o facem. Asta înseamnă să nu plecăm de la ipoteza că o soluție este bună pentru toată lumea. Bineînțeles, proiectele pot avea um, nevoi diferite. Nu e tot una ce se întâmplă în Italia sau în Finlanda. Pe de altă parte, piața capitalelor poate fi dezvoltată într-o anumită țară și în altă țară s-ar putea să nici nu existe. De aceea, EFSI ar putea juca un rol de catalizator în unele țări. În ceea ce privește uh, băncile de promovare, ele pot fi dezvoltate într-o țară, în altele s-ar putea să nu existe. Iată de ce flexibilitatea este esențială pentru EFSI referitor la transparență și aici regulamentul ne spune deja foarte clar că există un sistem de raportare pe de o parte, iar pe de altă parte există instituții care trebuie să răspundă la uh, Uh, întrebări și directorul executiv este cel care trebuie să răspundă întrebărilor concrete care au fost adresate de către Parlamentul European către EFSI. Pentru mine e foarte clar, nu am nicio îndoială, e clar că e sarcina mea și nu este doar o obligație, ci este uh, felul în care va trebui să cooperăm cu instituții europene importante precum Parlamentul. Nu pot să vă dau un uh, răspuns în legătură cu uh, răspunsul, dacă există sau nu un răspuns din partea BEI la cele două proiecte. Dacă există cereri în ceea ce privește proiectele uh, susținute de EFSI, e clar că directorul executiv a trebuit să răspundă. Mulțumesc și acum domnul Țani din partea FDD. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să revin uh, la această chestiune importantă a adiționalității. Ea este foarte clar înscrisă în regulament și este o sarcină esențială a directorului executiv și a Comitetului de Investiții. În ultimele luni, în ultimele săptămâni mai precis, BEI a adoptat în mod, să zicem, formal proiecte care ar putea fi finanțate prin garanțiile oferite de EFSI. Analizând aceste uh, proiecte și în calitate de vicepreședinte al BEI, probabil că le cunoașteți, uh, nu am găsit niciun proiect care să dea dovadă de adiționalitate. E vorba de parteneriate cu bănci regionale sau cu bănci locale, de exemplu, Credito Trentino Bocacef uh, Bank în Germania. E vorba de proiecte, deci, tradiționale, care ar putea fi finanțate foarte ușor prin programele existente deja în cadrul BEI. Așa că aș dori să ne spuneți care este părerea dumneavoastră despre aceste proiecte și cum veți face, în calitate de director executiv, cum veți garanta existența acestor criterii de adiționalitate și uh, se pare că în proiectele alese de BEI acest caracter lipsește. Mulțumesc, domnul Vali. Da, aș vrea să mă refer și eu la problema transparenței, care este esențială pentru noi, ținând cont de faptul că acest fond va finanța lucrări foarte mari și vom avea, bineînțeles, problema transparenței și a informării Uh, în funcție de cerile de oferte și așa mai departe. Vreau să vă întreb uh, ce veți face dumneavoastră, pentru că noi am avut dificultăți de nenumărate ori, am avut dificultăți în a obține informațiile necesare și uh, cum putem face pentru a evita astfel de probleme pe viitor. Dincolo de garanțiile pe care le veți oferi asupra transparenței, ce puteți face în acest domeniu? Mulțumesc, domnul Molterer, vă rog. Da, sunt absolut de acord cu dumneavoastră că adiționalitatea se află în centrul exercițiului FC. După cum spuneam, pe lângă produsele existente cu risc ridicat sau cu profil specific, e clar că acest element este esențial. Eu am fost uh, vicepreședinte al BEI până la sfârșitul lui august, după care a trebuit să-mi dau demisia și, de fapt, mă îndepărtasem din procesul de luare a deciziei mult înaintea sfârșitului lui august, uh, tocmai din acest motiv, pentru că urmam să mă prezint în calitate de candidat. De fapt, toate acestea sunt în interesul economiei europene și al cetățenilor europeni și să ne gândim când se face acest lucru. Dumneavoastră ați ajuns la un acord pe 22 iulie în ceea ce privește EFSI, dacă mi-aduc bine aminte, și dumneavoastră și Comisia ne-ați cerut nouă, deci BEI, să începem acest exercițiu chiar înainte de finalizarea alcătuirii acestui comitet de investiții. Și atunci s-a pus problema proiectelor, unde comisia vine cu validarea garanțiilor necesare pentru proiecte. Sunt de acord, EFSI trebuie să dezvolte și mai mult aceste uh, proiecte. De exemplu, uh, produse noi, cum ar fi cele de asumare de riscuri, în ceea ce privește fondul de investiții europene, microfinanțarea. Da, este doar începutul exercițiului pe care îl facem, dar nu este sfârșitul său, pentru că va depinde foarte mult de gradul de cooperare cu institutele naționale, de exemplu, și aceasta este o modalitate de cooperare absolut nouă. Beiul a început acest exercițiu tocmai la cererea Parlamentului și nu este o abordare obișnuită din punctul de vedere al EFSI din punct de vedere al transparenței, va trebui să respect regulamentul. Dumneavoastră ați stabilit regulamentul, dumneavoastră sunteți brațul legiuitor și eu trebuie să respect cerințele legale pe care le-ați impus dumneavoastră. Numai asta contează, nimic altceva. Și directorul executiv trebuie să răspundă la întrebările dumneavoastră așa cum se scrie în regulament. Nu este vorba însă doar de o obligație. Vă spuneam mai devreme, sunt convins că cooperarea între mine noi la EFSI și Parlament este un element cheie pentru buna funcționare a sa. Mulțumesc și acum din partea grupului ENF. Nu, văd că nu este nimeni aici prezent. Așa că, domnule Molterer, vă dau cuvântul pentru comentariile finale. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere atât de deschisă și utilă. Știu foarte bine care sunt uh, punctele de plecare. Știu punctele de special interes pentru Parlament sau care au fost extrem de importante în cadrul negocierilor. Știu că Parlamentul anumite chestiuni. Sunt absolut conștient de acest lucru. V-am spus încă de la început că noi la EFSI, structura Uh, de management de la FC uh, va încerca uh, prin toate eforturile să aibă o reușită, dar avem nevoie de dumneavoastră. Este vorba de o comunicare bidirecțională și eu sunt dispus să o fac. Am încredere în susținerea venită din partea Parlamentului European pentru ca FC să devină un succes în interesul cetățenilor europeni. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, domnule Molterer pentru această audiere, pentru răspunsurile dumneavoastră și acum trecem la doamna Țanova și îi dau cuvântul lui Jean. Euh, Mulțumesc, o chem pe doamna Iliana Țanova să se alăture nouă la prezidiu. Numele dumneavoastră ne-a fost comunicat de către comitetul din director. Dumneavoastră ar urma să aveți funcția de uh, director, ex, director executiv adjunct. Aveți șapte minute. Vă dau cuvântul. Thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, stimați membri ai celor două comisii. Vă mulțumesc că m-ați invitat în seara aceasta. Va fi puțin greu să vorbesc după ce a vorbit domnul Molterer, mă voi strădui să repet lucrurile pe care, să nu repet lucrurile pe care le-a spus el. În primul rând, dați-mi voie să spun cât de mult apreciez, uh, apreciez munca pe care ați făcut-o cu privire la EFSI. Am urmărit întregul proces îndeaproape și am fost foarte impresionată de volumul de efort, de contribuțiile Parlamentului European într-o perioadă atât de scurtă. Vă respect foarte mult pentru acest lucru. Este o adevărată onoare și un privilegiu pentru mine să mă aflu aici în această, această seară în calitate de candidat pentru postul de director executiv adjunct al EFSI. Pot să vă prezint um, experiența mea profesională. Am mai bine de 12 ani experiență într-o instituție foarte similară cu BI, în BERD, și acolo am lucrat în uh, finanțare, structurare și uh, management, sectoare care de fapt uh, se află la baza regulamentului EFSI. Am lucrat în statele noi, statele membre noi, care sunt mai puțin dezvoltate față de cele vechi. Am lucrat în finanțarea proiectelor cu profil ridicat de risc, lucru care se potrivește uh, și EFSI și cred că experiența mea uh, va contribui la succesul acestui proiect pentru viitor. După cum vedeți în uh, CV-ul meu, am avut ocazia de a-mi ajuta țara de două ori în calitate de uh, viceprim-ministru uh, însărcinat cu fondurile de investiții și structurale. În experiența mea guvernamentală am văzut care sunt uh, provocările cu care se confruntă țările care sunt mai grav afectate de criză și uh, cum um, este afectat sectorul privat de nesiguranța de, uh, legislativă și de volatilitate. Știu foarte bine din experiență că un instrument precum EFSI poate să facă diferența în Uniunea Europeană, dar doar dacă este folosit corect. Ce vreau să spun? odată. Garanțiile EFSI vor susține proiecte care respectă cerința de adiționalitate și proiecte care își pot demonstra valoarea adăugată pentru uh, creșterea, competitivitatea și crearea de locuri de muncă în Europa. Vom avea foarte mare grijă să nu permitem o concentrare teritorială sau sectorială am văzut că aceasta este una dintre uh, preocupările dumneavoastră. EFSI are la dispoziție uneltele necesare pentru, astea, pentru ca noi să ne, asigura, să ne asigurăm că sunt alese proiecte nu doar în țările dezvoltate, dar și în țările care au nevoie de sprijin suplimentar pentru a pregăti proiecte de calitate. După cum a spus domnul Malterer, multe um, uh, EFSI face parte dintr-un plan mai amplu pentru Europa și uh, succesul său va depinde de sprijinul politic și de voința politică a uh, instituțiilor europene. În momentul de față ne aflăm într-o etapă în care EFSI trebuie să intre în funcțiune pentru a atinge obiectivele pe care le-am stabilit. În următoarele două luni, cei opt membri ai Comitetului de Investiții vor fi uh, în funcție. Câteva procese și orientări operaționale urmează să fie elaborate, acestea vor determina rolul, relația practic între noi și uh, BI. Sunt de acord cu domnul Molterer că este nevoie să facem un efort pentru a crește conștientizarea, sensibilizarea sectorului privat pentru nu doar pentru a mobiliza capital privat, ci și pentru a crește numel, numărul de companii implicate. Eu mă voi strădui să facilitez un dialog deschis și transparent între părțile interesante, BI, Comisie și Parlament și EFSI. De asemenea, mă voi concentra și pe coordonarea internă. Mă voi opri și uh, vă voi da, uh, vă sta la discuție pentru întrebări. Mulțumesc, dau întâi cuvântul Uh, raportorilor, domnul Fernandez. Mulțumesc, domnule președinte. O salut pe candidată și trebuie să spun că are un CV foarte impresionant în uh, instituții financiare, în uh, bănci, fonduri europene și așa mai departe. Parlamentul dorește să existe o sinergie între fondurile structurale și EFSI. Aceasta poate fi atinsă datorită unor platforme de investiții. Întrebarea mea e următoarea. Cum, dumne, cum doriți dumneavoastră să favorizați această sinergie? Este vorba despre un echilibru teritorial în termen de investiții, cum vă puteți folosi experiența pentru a atinge acest obiectiv de complementaritate, de sinergie între uh, fondurile structurale și de investiții și acest plan investiții Juncker, adică EFSI. Madame, vous avez deux minutes et demie pour répondre. Aveți la dispoziție două minute și jumătate pentru a răspunde. Nu, raportorii primesc răspuns imediat, nu mai așteptăm și pe altcineva, spune președintele. Doamna Țanova, cred că într-adevăr este loc de complementaritate între fondurile de investiții și structurale și EFSI, mai ales în țările în care deficitul de investiții este atât de mare în că, ă, a, pen, pentru că astfel încât ă, ESIF nu este suficient. De asemenea, ă, văd că este loc de complementaritate și pentru proiectele mari de infrastructură, dar și pentru proiectele care au nevoie de microfinanțare, de exemplu, și de platforme de investiții Astfel, fondurile structurale pot să ia profilele de risc mai ridicate și alți investitori precum BI sau băncile naționale de promovare și uh, sectorul privat pot să completeze investițiile. Deci este nevoie să punem la oaltă investiții din mai multe surse și EFSI se va concentra pe tranșele mai riscante. Mulțumesc. Domnul Bulman, două minute. Welcome, uh, Madame Zanova. You have been working... Bun venit, doamnă Zanova. Dumneavoastră ați lucrat pentru BERD și ați uh, lucrat și pentru o instituție concurentă. Acesta nu este neapărat un obstacol, poate să fie și o ocazie de a aduce o viziune proaspătă în munca noastră. Dacă este să vă uitați la practicile BI, selectarea ă, proiectelor, clasificarea lor, și dacă este să ne uităm și la noile obligații instituite de regulament pentru EFSI, care credeți dumneavoastră că este principala diferență? Ce ar trebui făcut altfel în ceea ce privește selectarea proiectelor în baza noului regulament? Cum interpretați dumneavoastră practicile legate de tabela de marcaj în baza acestui regulament din nou? Și în ceea ce privește mixul de politici și de proiecte și distribuția geografică a proiectelor, nu avem doar platforma, avem și o anexă 2 la regulament care ajută uh, comitetul director să ajusteze proiect, mixul de proiecte și uh, de asemenea stabilește linii de orientare pentru distribuirea geografică. Ce condiții recomandați? Uh, să fie folosite de către uh, comitetul director și ce noi instrumente ar trebui să folosească acesta uh, pentru distribuirea sectorială și teritorială. Aveți cuvântul, doamna Țanova. Mulțumesc. Aveți dreptate. BI va trebui să își adapteze mentalitatea pentru a putea implementa Uh, regulamentul și pentru a putea investi în proiecte mai riscante față de cele pe care le finanțează deja. Din discuțiile mele cu ei, ei uh, știu, sunt conștienți de această cerință și um, iau măsuri pentru a se adapta la cerințele regulamentului. Eu voi lucra de aproape cu BI și mă voi folosi de experiența mea pentru a mă asigura că avem matricea de risc uh, potrivită, astfel încât uh, proiectele să fie finanțate corect. În ceea ce privește tabela de marcaj și cerințele aferente, trăim într-un mediu foarte dinamic. Eu nu aș exclude posibilitatea în următoarea perioadă, odată ce vom vedea cum funcționează lucrurile, de a ne adapta la aceste linii directoare și, pentru, și de a le face și pe ele mai potrivite pentru condițiile existente pe piață. La interviul meu cu BI și cu comitetul director, cred că ne-am înțeles cu toții că trebuie să fim foarte flexibili și că trebuie să ne adaptăm la uh, condițiile de pe piață. Trei ani este mult. Președintele, mulțumesc. Dau acum cuvântul raportorilor din umbră. Aceștia vor pune întrebările în grup. Un minut și jumătate fiecare. Domnul Caras. Țanova, ich Doamna Țanova, vă spun foarte deschis, mă bucur că nu veniți nici de la BEI, nici de la Comisia Europeană, ci aduceți un suflu proaspăt și o altă experiență. Aveți experiență ca directoare a, în cadrul BERD, președinte a Comitetului Director pentru Dezvoltarea Industriei și Infrastructurii, expert în cadrul unui guvern. Ați fost la Londra, în fosta Iugoslavie, în Bulgaria și acum sunteți aici vă întreb care este experiența transversală care este importantă pentru munca dumneavoastră în cadrul EFSI? Uh, Și a doua întrebare, directorul adjunct nu este uh, un post uh, care să fie descris în detaliu în regulamentul EFSI. Unde vedeți dumneavoastră delimitarea clară între uh, atribuțiile directorului și directorului adjunct și unde vedeți prioritățile în munca dumneavoastră. Monsieur Mureșan. Thank you very much. Domnul Mureșan, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamna Țanova, prima mea întrebare se referă la între... se leagă de întrebarea domnului Höckmark legată de responsabilități Dumneavoastră întrevedeți că veți avea propriul dumneavoastră portofoliu de responsabilități din prima zi sau vă veți mulțumi doar cu prerogativele care vă sunt delegate de către directorul executiv? A doua întrebare. Ce strategie, ce priorități întrevedeți pentru a ă, partaja informații legate de FC, FC și pentru a atrage apoi ă, diferite, diferiți investitori? Mulțumesc! Doamna Țanova. Mulțumesc foarte mult la întrebările domnului Caras. Din experiența mea din domeniul uh, bancar, cred că um, pot să vă spun următoarele. Proiectele de finanțare care au o valoare adăugată foarte mare pentru dezvoltarea economică a țărilor în care am lucrat, infrastructură strategică, dezvoltare urbană, eficiență energetică, pot să vă spun că adesea a trebuit să promovez soluții inovatoare care se pliază foarte bine pe structura EFSI. Era vorba despre mobilizarea resurselor din sectorul public pentru a atrage investiții din sectorul privat pentru a lucra, pentru a uh, finanța proiecte în sectoarele care sunt deficiente din punct de vedere a funcționării pieței. Deci cred că pot să folosesc experiența pe care o am din domeniul bancar pentru a contribui la succesul EFSI. De asemenea, am finanțat proiecte care au uh, un profil de risc mult mai ridicat decât îl are uh, um, BI în majoritatea operațiunilor sale. Deci eu sunt dispusă să-mi împărtășesc experiența cu, uh, cu BI și știu că trebuie să ajustăm regulile. Cum, uh, întrevăd, cum văd eu că vor fi datoriile mele? Ieri l-am întâlnit pe domnul Molterer, <laughs> deci trebuie să ne așezăm undeva să discutăm cum ne vedem fiecare responsabilitățile noastre. Cineva a spus că directorul executiv este uh, directorul de externe și că uh, adjunctul este este ministrul de interne. Deci, practic, noi trebuie să ne coordonăm acțiunile. Uh, în ceea ce privește uh, Comitetul de Investiții și Comitetul Director. E bine, relația cu acestea va fi prioritatea mea. Trebuie ca aceste două organisme să aibă o relație um, fără niciun fel de. fără cusur. Trebuie să găsim un um, modus operandi pentru ca um, lucrurile să meargă cât mai uh, repede. Cred că acest lucru vă răspunde și la a doua întrebare. Este foarte important. Într-adevăr, e un proces nou, deci trebuie să învățăm și din mers. Mulțumesc, președintele. Din partea socialiștilor, doamna Gardia Sabal. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Țanova, vă mulțumesc și dumneavoastră. La Comisia de Bugete și la Parlament, în general, principalele temeri pe care le-am avut și una din principalele critici pe care le-am făcut era că luam 8 miliarde din buget și le transferam la BEI. Practic, uh, un prim criteriu pentru noi a fost să ne asigurăm că nu este vorba doar de un transfer aici, ci că se vor face și altfel de proiecte care nu s-ar fi făcut dacă n-ar fi existat FC. Cum vom asigura această adiționalitate și cum ne vom asigura că criteriile de coeziune economică și socială vor fi criterii care să aibă întâietate în ceea ce privește alocarea de finanțare pentru anumite proiecte? Aceasta are de-a face cu repartizarea din punct de vedere geografic, dar dacă ne gândim și la o repartizare sectorială, Parlamentul European a precizat anumite sectoare prioritare pentru aceste fonduri. Cum credeți că putem valora până la urmă reușita acestui fond în aplicarea la aceste sectoare? De exemplu, eficiența energetică. Aceasta a fost prioritară pentru Parlamentul European cum considerați dumneavoastră că poate fi definită reușita din punct de vedere a eficienței energetică, pentru că ați lucrat în trecut uh, în acest domeniu? Ce poate aduce EFSI la acest sector sau poate și la altele? Mulțumesc. La Ferreira. Mulțumesc, doamna Ferreira. Merci, Um, I think uh, one of the... Mulțumesc, domnule președinte. Prima mea întrebare este următoarea Aș vrea să ne dați mai multe detalii când e vorba de anumite proiecte. Noi știm că există anumite proiecte în acest depozit, așa numit depozit al BEI, unde, care comportă un risc legat de uh, legături de capital din afara Uniunii Europene. Cum ați abordat dumneavoastră acest proces sau astfel de chestiuni când nu uh, există o conformitate de plină cu regulamentul. Sunteți pregătită să luptați uh, împotriva unor astfel de situații sau sunteți pentru o interpretare mm, largă a mandatului? În al doilea rând, din experiența dumneavoastră, care este una bună, deci din experiența dumneavoastră, mai ales în țările din Est, noi, în Uniunea Europeană, uh, în ce măsură cunoașteți situația economică și de investiții în statele membre ale zonei euro și în alte zone ale Europei, unde în continuare trebuie să facem față depresiunii economice, unei crize foarte profunde? Și un detaliu aici, nu e același lucru să promovezi convergența sau să eviți supraconcentrarea investițiilor în anumite state membre. Care este interpretarea dumneavoastră și dacă mai reușesc în întrebare, care este diferența, din punctul dumneavoastră de vedere, um, între BERD și ce știți despre BEI? Care sunt diferențele pe care le recunoașteți în acest proiect? Mulțumesc! First of all, the... Doamna Țanova, mulțumesc. În ceea ce privește componenta de adiționalitate, eu aș aborda acest aspect uh, din ceea ce știu până acum, din două direcții. 1. Să cooperez mult mai îndeaproape cu băncile naționale de promovare. Acest lucru este important. Și mai avem și tabloul de bord, care, cred eu, are indicații foarte clare cu privire la valoarea adăugată a fiecărui proiect. Atunci când se evaluează proiecte, eu voi uh, respecta strict uh, tabloul de bord și regulamentul. Și cred că o abordare care ar putea face procesul mai eficient ar fi ca noi, ca organismul de guvernanță al EFSI, să luăm legătura cu departamentul operațional de la BEI într-o fază mult mai timpurie pentru a ne asigura că proiectele pe care le um, pregătesc ei respectă Uh, criteriile de eligibilitate pentru FC. Și apoi, pentru succes, cred că este important uh, să se uh, dezvolte acum o rețea foarte, o rezervă foarte puternică de proiecte. Știu că multe țări au propus proiecte, dar știu și că multe dintre acestea nu sunt bine dezvoltate, nu sunt potrivite pentru a fi finanțate prin EFSI. Deci e nevoie de eforturi concentrate pentru a ne asigura că avem o rezervă puternică de proiecte cu valoare um, adăugată pentru economia europeană. În ceea ce privește proiectele care implică și capital străin, de exemplu. Acestea vor fi evaluate de la caz la caz. Nu cred că putem să avem o abordare universală în privința lor. Deci vă voi putea da mai multe informații după ce voi fi văzut niște exemple concrete de um, proiecte care au niște caracteristici controversate, să spunem. Dar uh, s-ar putea să nu le acceptați? sau uh, le veți uh, accepta pentru că ele sunt în acest depozit? Nu pot să vă răspund la această întrebare pentru că e una foarte generală. Fără să cunosc detaliile, eu voi aplica pur și simplu dispozițiile regulamentului și uh, cunoștințele mele profesionale, pentru că în cele din urmă Comitetul pentru Investiții va lua decizia finală. Noi vom colaborând de aproape cu aceștia și vom încerca să verificăm dacă putem să acceptăm proiectele sau nu. Eu știu care sunt provocările pe care statele europene mai dezvoltate uh, le au în față în momentul, de, în momentul acesta și în urma crizei pe care am urmărit-o cu atenție, situația este foarte dificilă și ea nu poate fi rezolvată făcând lucrurile ca și până acum. De aceea, chiar sunt convinsă că EFSI este soluția pentru a face față uh, penuriei uh, de investiții care există. Mulțumesc, spune președintele. N-am ce să fac, președintele este foarte strict, spune doamna Țanova. Mulțumesc uh, pentru grupul ECR, Kay Swinburne. Da, am să fiu foarte succintă, astfel încât să fie mai mult timp, poate puteți să reveniți uh, la uh, ceea ce ne-ați apucat să spuneți. Mulțumesc pentru introducere. Întrebarea mea se referă la intenția comisiei noastre de a încerca să evaluăm competența dumneavoastră pentru acest post. În acest uh, post uh, va trebui să vă asigurați că investițiile, deciziile de investiții ale EPSI um, respectă regulamentul. Ați spus deja că aveți competențe relevante pentru acest rol. Puteți să ne spuneți cum vă veți asigura că și Comitetul pentru Investiții își îndeplinește mandatul alegând uh, proiecte viabile și sunteți convinsă că puteți să conduceți un uh, comitet de opt experți și dacă vreodată ați coordonat uh, un grup de experți în acest mod? Mulțumesc. Mai dorește cineva de la ECR să intervină? Dacă nu, doamnă vă aveți cuvântul. Well, the answer is yes. I have a, a... Răspunsul este da, am experiență bogată în coordonarea unui grup de experți care lucrează la proiecte. Atunci când dezvoltam proiecte, uh, gest, am uh, avut în subordine echipe de proiect uh, complexe pentru a pregăti proiectele și pentru a le prezenta în fața unui comitet de investiții. Sunt în momentul de față a unui fond de investiții pentru Balcanii Occidentali, care este gestionat de un uh, manager de fond și sunt membru al uh, comitetului de investiții. Deci cunosc bine care este dinamica și dau seama care este funcția mea, sigur, uh, directorul executiv este președintele comitetului pentru investiții investiții, dar dacă trebuie să îi țin locul, sunt uh, încrezătoare că pot să fac aceasta. În ceea ce privește proiectele, așa cum ați spus și dumneavoastră, Comitetul pentru Investiții ia deciziile. Ce pot eu să fac este să fiu foarte deschisă, foarte onestă cu ei, să le spun care este impresia mea asupra proiectelor și să avem o dezbatere deschisă de la bun început pentru a vedea dacă uh, cerințele tabloului de bord sunt îndeplinite. Dar în cele din urmă, Comitetul pentru Investiții va lua deciziile, nu directorul uh, adjunct. Mulțumesc. Domnul Depre din partea ALDE. Nu eu am dorit să iau cuvântul, ci colegul meu. Bine, împărțim. Mulțumesc pentru introducere. Am două întrebări specifice. EFSI a fost uh, instituit pentru a atrage capital privat. Dumneavoastră aveți uh, experiență în um, acest domeniu. Care este strategia dumneavoastră pentru a atrage capital privat în EFSI? A doua întrebare, și putem să i adresez și domnului Molterer. Amândoi aveți uh, Uh, ați avut experiență în finanțe publice, dar o mare parte din banii FC sunt meniți uh, pentru proiecte cu risc uh, foarte ridicat, pentru IMM-uri, inovare, capital de risc. Uh, și pe baza CV-ului dumneavoastră, mi se pare că niciunul dintre dumneavoastră nu aveți cunoștințe în acest domeniu. Cum veți uh, face lucrurile? Cum veți asigura că această parte de investiții, care este gestionată și de Fondul European de Investiții, va fi alocată pentru acele domenii care vor uh, oferi uh, cel mai bun randament și cea mai bună creare de valoare pentru economia europeană? Pentru că aveți experiență în investiții publice, dar în cele din urmă aici e vorba de atragerea capitalului privat pentru creștere pentru IMM-uri. Silvi Goulard. Doamna Goulard. Mulțumesc, domnule președinte. Vă sunt încântată că sunteți aici, doamna Țanova, pentru că dacă este să ne întoarcem către viitor, să ne orientăm către viitor, e bine ca principiul parității să fie respectat, dar în primul rând contează competența. Capitalul uman este unul dintre domeniile în care este cel mai dificil să investești, și în care este cel mai urgent să investești, având în vedere situația mai ales în anumite țări unde foarte mulți tineri nu își găsesc un loc de muncă. Deci, cum doriți să întrevedeți uh, această problemă? Vous avez la parole pour répondre. Doamne, aveți cuvântul pentru a răspunde. Thank you very much. First on the Mulțumesc. În primul rând, în ceea ce privește capitalul de risc, aveți dreptate întru totul și așa cum am spus la început, trebuie să facem eforturi uh, concertate pentru a ne asigura că sectorul privat uh, cunoaște bine oportunitățile oferite de EFSI, astfel încât să se alăture nu doar ca și cofinanțator, ci ca și, și ca și promotor de proiecte. Aveți dreptate că e mare cererea de investiții uh, cu capital de risc, mai ales în domeniul IMM-urilor, dezvoltării, cap, companii de tehnologie și așa mai departe. Eu am uh, încredere directă în uh, FEI și am observat că uh, aceștia au experiență, dacă ne gândim la COSME, la INOFIN și la alte inițiative de capital pe care le-au uh, finanțat în ultimii ani. Și utilizând infrastructura existentă plus capitalul uh, adus de EFSI, vom putea să uh, acoperim acest deficit de investiții în ceea ce privește um, investițiile cu risc ridicat. Pe de altă parte, BEI trebuie să facă un efort suplimentar pentru a dezvolta um, investiții cu capital direct, uh, cu risc partajat și acest uh, nou produs este în curs de dezvoltare, din câte știu, cred că va mai dura ceva timp, dar sper că în următoarele câteva luni va exista un cadru care să permită băncii să facă investiții cu capital direct în, investiții, în uh, companii. Și aveți dreptate întru totul în ceea ce privește nevoia de a investi în capitalul uman și mă bucur că educația și microfinanțarea sunt uh, printre sectoarele eligibile uh, în cadrul EFSI. Nu mi-e clar însă dacă există o cerere suficientă pentru astfel de proiecte uh, în, în rezervă și dacă nu avem, atunci trebuie să facem eforturi pentru a ne asigura că există și o rezervă de astfel de proiecte um, către platforma de investiții. Un grup GUE. GUE, doamna Mirida. Ehm, I'm going to keep these questions quite short as well. Da, foarte succint și eu. Vreau să vă întreb cum aveți de gând să faceți față uh, statelor membre care nu doresc să facă eforturi în ceea ce privește sistemul bancar, cum veți spori accesibilitatea, de exemplu, pentru IMM-uri și dacă considerați că aceasta este o componentă importantă pentru postul dumneavoastră. Pentru sistemul uh, public bancar, uh, ținând cont că unele state membre se descurcă foarte prost la acest domeniu, ce puteți face? Multe masi. Dumneavoastră spuneați mai devreme că veți analiza fiecare situație în parte. Avem, de exemplu, uh, fondul de investiții pentru energie uh, cu o extindere geografică foarte mare care a fost adoptat și există riscul ca pierderile să afecteze în altă parte, la nivel global, și să afecteze Uh, și Europa. Deci, dacă analizați fiecare caz în parte, cum ați fi făcut față unei astfel de decizii? Vă rog, răspundeți. Nu sunt la curent cu proiectul pe care l-ați menționat, însă, din punct de vedere al principiilor, FC ar trebui să acopere doar riscurile asociate proiectelor din cadrul UE. Nu ar trebui să acopere riscuri care provin de pe alte piețe sau din afara UE. De aceea, nu aș putea fi de acord ca aceste garanții să acopere ceva ce se întâmplă în afara UE. Sau e nevoie de o cooperare transfrontalieră Însă, dacă ne uităm la proiectele transfrontaliere, Trebuie să vedem care este valoarea adăugată din punct de vedere al creșterii economice în Europa, competitivității și așa mai departe. Deci e vorba de o chestiune foarte specifică, e foarte greu să fac o evaluare dacă nu cunosc uh, proiectul în cauză. În mod normal, nu, ar fi, nu aș fi permis ca garanțiile EFSI să acopere riscuri care aparțineau unor alte zone geografice în afara UE, însă există și alte elemente de care trebuie să ținem cont. Din punctul de vedere al fondurilor publice, nu am înțeles prea bine la ce fonduri publice vă gândeați. Mă gândeam la faptul că nu avem un sistem uh, public bancar în Irlanda, de exemplu, și IMM-urile nu pot uh, avea acces la fonduri prin acest sistem. Deci cum veți față, face față acestei situații pentru a avea accesibilitate din partea IMM-urilor pentru microfinanțare sau dacă uh, se poate implementa un alt sistem, de exemplu cel care există în Germania sau în alte țări? Da, în astfel de cazuri avem o soluție foarte clară. Utilizăm schemele deja existente cu garanțiile de microfinanțare, utilizând intermediari, oferindu-le lichidități, de exemplu, pentru a face investiții în IMM-uri, în microfinanțare. De fapt, nu e nevoie neapărat de un sistem bancar public pentru ca aceste fonduri să fie disponibile pentru IMM-uri. Se poate face această finanțare și prin alte sisteme. De fapt, nu orice bancă publică, nu toate băncile publice sunt neapărat și eficiente sau funcționează foarte bine pentru a ne bizui doar pe ele. Da, mulțumesc. Domnul Maragal, din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte, doamna Țanova. L-am auzit pe domnul Molterer, care prezintă oarecum continuitatea pentru noi din punctul de vedere al culturii bei și din punctul de vedere al riscului asumat. Iar pe dumneavoastră vă vedem ca un suflu nou pentru EFSI, pentru acest nou fond și ceea ce ne dorim de la el. Va trebui să ajungem la un echilibru ambițios între adiționalitate și cerințele impuse de aceasta și alte posibilități, cum ar fi, de exemplu, participarea băncilor regionale sau locale în dezvoltarea proiectelor. Vreau să vă întreb, doamna Țanova, ce garanții ne puteți oferi pentru a nu avea din nou proiecte care nu sunt bine controlate și cu pierderi foarte mari suportate de cetățeni. Vreau să vă întreb dacă cunoașteți proiectul Castor și consecințele sale și ce aveți de spus în legătură cu investițiile care nu respectă obiectivele Europa 2020, așa cum se întâmplă cu centralele nucleare care vor fi excluse din selecția de proiecte EFSI și în locul lor vor fi uh, proiecte de eficiență energetică? Sau, o altă întrebare din punct de vedere mai general, ce vom face pentru ca EFSI să nu accentueze și mai mult inegalitățile existente și din ce în ce mai mari între diversele regiuni europene? Sau, altfel spus, cum veți face ca EFSI să nu fie doar un nou instrument financiar sau un nou instrument de capital utilizat de BEI și să devină un adevărat instrument de dezvoltare durabilă, inteligentă, cu obiective demne de Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, Bas Ecut! Mulțumesc foarte mult! Am două întrebări în legătură cu tabela de bord. Este un instrument pentru Comitetul de Investiții pentru a oferi priorități în ceea ce privește garanțiile acordate. Însă există mai mulți piloni și vreau să vă întreb cum veți utiliza această tabelă de marcaj pentru a oferi prioritatea anumitor proiecte propuse. Vreau să vă întreb uh, dacă uh, prioritizarea se face în funcție de această tabelă de marcaj. În al doilea rând, se spune că această tabelă de marcaj oferă Comitetului de Investiții o evaluare independentă și transparentă a garanțiilor oferite. Vreau să vă întreb uh, cum vedeți dumneavoastră utilizarea transparentă a acestui scoreboard și anume cum veți comunica cu Parlamentul European și cu Comisia Econ atunci când noi vom dori să știm mai bine cum se utilizează acest scoreboard pentru selecționarea proiectelor și uh, cum se aplică procedurile explicite din regulamentul actual. Mulțumesc! Doamna Țanova, Văd că aveți speranțe foarte mari eh, pentru ca eu să îndeplinesc toate prevederile și sper să fiu la înălțimea așteptărilor. Avem un regulament clar și nu avem de ales, trebuie să-l respectăm. Eh, vorbeați de posibilitatea de a alege proiecte greșite și cum putem evita o astfel de situație. Cred că trebuie să ne luăm un angajament clar încă din fazele incipiente pentru a vedea că operațiunile care sunt prezentate pentru a fi susținute de EFSI sunt într-adevăr unele care să respecte regulamentul. Acest tablou de scor de board și indicatorii care vor fi utilizați de Comitetul de Investiții trebuie să se justifice din ce motive s-au ales anumite proiecte și de ce ele au fost prezentate Comitetului de Investiții pentru a fi adoptate. Întrebările noastre se vor referi la aceste justificări și vom dori să avem asigurarea și uh, motivele întemeiate pentru a ne, comite pe mine, a ne convinge pe mine și pe membrii Comitetului de Investiții că într-adevăr este proiectul cel mai potrivit. Acest uh, scoreboard este într-adevăr esențial. Există patru piloni și fiecare are proprii săi indicatori. Atât noi cât și Parlamentul trebuie să ne pronunțăm pentru a spune care din acești piloni sunt importanți atunci când vom avea proiecte implementate și uh, rezultate clare, vom fi nevoiți să vă raportăm și, bineînțeles, dacă veți avea întrebări, ne puteți adresa aceste întrebări și putem dezbate oricând uh, ce se întâmplă cu proiectele pentru a vedea cum funcționează cu adevărat și pentru a ne asigura că acest uh, scoreboard este un instrument bun pentru a lua decizii la nivelul Comitetului de Investiții și că reflectă indicatorii pe care dumneavoastră doriți să-i vedeți reflectați și să ne asigurăm că se acordă destulă importanță anumitor criterii, de exemplu adiționalitatea, mobilizarea capitalului privat, valoarea adăugată pentru obiectivele de politică europeană și așa mai departe. Mulțumesc și acum domnul Zani din partea grupului FDD. Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea o întrebare. În legătură cu rolul potențial al FC, Știm că în ziua de astăzi foarte multe uh, firme de investiții, nu neapărat din lipsă de lichidități uh, sau de fonduri, uh, nu funcționează pentru că nu mai există cerere. Este o problemă foarte gravă în ziua de astăzi în Europa și aceasta explică și investițiile scăzute la nivelul companiilor. Așa că vreau să vă întreb ce poate face EFSI pentru a stimula nu neapărat oferta, cât cererea și, pe de altă parte, care ar fi uh, sectoarele de activitate macro, să spun așa, asupra cărora ar putea acționa EFSI pentru a fi mai eficient în ceea ce privește creșterea cererii. În al doilea rând, în cazul în care veți fi confirmată pe acest post, cum veți gestiona eventualele probleme ce vor apărea cu investițiile private în serviciile fundamentale, unde câteodată privatizarea poate duce la excluziunea unei uh, categorii a populației și mă refer aici în special la educație. Mulțumesc și acum domnul Vali. Domnule președinte, foarte succint. Pentru a genera o creștere durabilă și pentru a crea locuri de muncă, este important să implicăm cât mai multe IMM-uri în proiecte, mai degrabă decât uh, mari companii. Și vreau să vă întreb dacă sunteți de acord cu această afirmație și cum veți face pentru a garanta accesul cât mai multor IMM-uri la aceste fonduri pentru că există deja multe companii mari care și-au arătat interesul față de planul Juncker. O altă întrebare referitoare la proiectul Castor. Dumneavoastră considerați că este o investiție care poate fi acoperită de garanțiile EFSI? Doamna Țanova, vă rog. Am să încep cu prima întrebare. Nu sunt neapărat de acord cu dumneavoastră când ați spus că lichiditatea ar fi problema. Multe studii au arătat că nu e neapărat o problemă de lichiditate disponibilă, ci de lipsă de apetit a investitorilor. Și aceasta s-a dovedit și în experiența mea. Deci, cred că există două modalități de a elibera această capacitate de investiții, în primul rând să ne ocupăm de riscul pe care îl asumă băncile, astfel încât acestea să fie dispuse să uh, crediteze IMM-urile pentru că vor avea această acoperire din partea EFSI. Și, în al doilea rând, am putea asigura riscul pentru anumite proiecte pe piață și să permitem uh, sectorului privat să vină cu investiții în aceste proiecte. Cred că aceasta se referă și la întrebarea despre IMM-uri. Într-adevăr, pentru economia noastră, IMM-urile sunt esențiale, oferă uh, multe locuri de muncă. Și în uh, noile state membre am remarcat că principala problemă cu IMM-urile este tocmai lipsa de finanțare pentru ele, pentru că băncile trebuie să respecte anumite cerințe, uh, prețul creditelor este foarte ridicat sau se cer prea multe garanții colaterale, deci uh, va trebui să ne asigurăm că aceste proiecte ce garantează riscurile pentru IMM-urile să fie susținute de noi și uh, trebuie să ne asigurăm că IMM-urile se dezvoltă cu adevărat și vor oferi în continuare locuri de muncă pentru cetățenii europeni. Din punctul de vedere al investițiilor pentru proiectul Castor, cred că putem accepta orice proiect care respectă criteriile de eligibilitate din punctul de vedere al valorii adăugate, creierii de locuri de muncă, eficiență energetică, o infrastructură strategică și așa mai departe. Mulțumesc și acum din partea grupului ENF, domnul Zoltec, domnul Mono, nu, am încheiat. Doamnă, mai aveți două minute la dispoziție pentru încheierea acestei audieri. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul dumneavoastră în această seară. Am fost uh, impresionată cu adevărat de calitatea dezbaterii pe care am avut-o, a întrebărilor pe care mi le-ați adresat și aștept cu nerăbdare uh, să cooperăm și pe viitor Sper ca munca noastră alături de Parlamentul European și față de ceilalți actori să ne aducă peste doi ani la o adevărată reușită pentru EFSI. Nu va fi ușor, dar uh, sunt convinsă că împreună o putem face. Vă mulțumesc foarte mult, este deja târziu, așa că am să vă dau voie să uh, faceți ce doriți în continuare. Nous avons, ah nous avons terminé les... Mulțumesc, am încheiat audierile și acum uh, vom suspenda ședința timp de 5 minute, 10 minute. Îi rog pe candidați și pe observatorii din sală să părăsească sala. Vor putea reveni mai târziu pentru de încercare. Uh, yeah, yeah. President. Okay. President. Uh, we need also. Um, uh, you.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 Înțeleg că trebuie să existe un schimb de opinii și aici trebuie să fie doar membri. Deci cei care nu sunt membri, da, așa este procedura normală. Cei care nu sunt membri trebuie să părăsească sala. Apoi raportorii vor, raportorul vor lua, va lua cuvântul, un minut sau două, și apoi vom face votul.